să se dezvolte în următorii ani și apoi să se hotărească dacă își dorește să se apropie mai mult de, de Uniunea Europeană sau să rămână independentă. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Mölzer. Urmează acum domnul Galler pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că există